meine damen und herren ich darf sie bitten platz zu nehmen. ich erkläre die am. dreizehn november ședința suspendată la 13 a 11 a 2014 este redeschisă. Doamnelor și domnilor, mâine îl vom primi alături de noi